I think there are limits uh, for those who have... Dragi colegi, nu mai putem uh, aștepta pentru că colegii au fost punctuali și nu mai putem să îi facem să îi aștepte pe ceilalți. Deci trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de raport al uh, colegului Coțolini, contribuția reamenajării urbane la creșterea economică în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Domnul Coțolino, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, uh, doamnă președinte. Istoria Europei e, de fapt, istoria orașelor sale, pentru că orașele fac parte integrantă din uh, identitatea europeană. În orașele noastre de astăzi avem, trăiesc, uh, trăiește cam trăiesc două treimi din populația europeană și Uh, în orașe există tot felul de tradiții economice și sociale, dar uh, aceleași orașe reprezintă și oportunități de inovare. Orașele vor uh, juca un rol tot mai important în încercarea de a combate criza, de exemplu, și orașele vor juca un rol global. Avem nevoie, deci, de o politică deschisă a reamenajării urbane. Avem nevoie de o politică urbană cu adevărat. O astfel de politică ne lipsește deocamdată și nu avem nici uh, temeiul juridic în acest sens. Nu avem temeiul juridic pentru a pune în uh, aplicare politici sau pentru a uh, derula politici de relansare pentru orașe în Europa. De asemenea, nu avem niciun fel de politică pentru folosirea resurselor pe care le avem la dispoziție. Deci, în acest raport ne referim mai ales la problema continuității și la găsirea temeliului juridic care să ne permită să avem o adevărată uh, politică a orașelor. Iată care este primul uh, obiectiv. Deci să avem continuitate în activitatea noastră și de asemenea să Um, uh, conferim să acordăm un viitor acestei uh, politici europene. În al doilea rând, orașul uh, reamenajării urbane e la fel de important precum problematica orașelor. În ultimii ani am discutat foarte mult despre acest subiect, însă am ajuns acum într-o fază în care avem nevoie de o politică mult mai ambițioasă. Ne confruntăm cu problema uh, locuințelor, a uh, sustenabilității de mediu în orașe, de asemenea faptul că e nevoie de mai multe servicii, de uh, mai multe active concrete, dar și imateriale pe care le putem folosi mai bine pentru ca dezvoltarea urbană să progreseze în orașe. De asemenea și uh, Uh, problema periferiilor uh, orașelor unde întotdeauna apar problemele sociale. De asemenea și calitatea uh, serviciilor scade în aceste orașe datorită aglomerării. Și toate acestea duc la probleme sociale în orașele europene. Deci, reamenajarea urbană ar trebui să fie o prioritate pentru noi în politicile noastre pe viitor. Avem uh, infrastructuri în orașe, avem uh, uh, șosele, străzi, dar avem și, deci această infrastructură reală, concretă, dar avem și infrastructuri uh, imateriale, tehnologiile din orașe. Deci avem nevoie de un adevărat proiect de uh, dezvoltare urbană pentru a acorda prioritate orașelor uh, Europei. Avem și Uh, experimente financiare, precum um, obligațiunile pe proiect, uh, care ar putea să fie folosite pentru a aduce bani în uh, dezvoltarea urbană. Iată ce spune raportul meu. Deci, pentru a sintetiza, pe de o parte, avem problema temeiului juridic, pentru uh, a uh, rezolva problemele care apar în orașe și, pe de altă parte, reamenajarea urbană, dezvoltarea urbană trebuie să fie un obiectiv principal în uh, Uh, contextul reînnoirii orașelor, a reîmprospătării uh, urbane. Și în acest domeniu creșterea ne poate ajuta uh, să combatem efectele crizei, așa cum am, uh, am făcut-o în ultimii ani. Dezvoltarea urbană înseamnă creștere care se bazează pe rezultate concrete. Trebuie uh, să evităm uh, specula uh, la prețurile la locuințe, precum uh, s-a întâmplat în ultimii ani cu bula speculativă. Reamenajarea urbană, de asemenea, trebuie uh, să ducă la o rată de ocupare cât mai ridicată, mai ales în rândul tinerilor. Iată care este uh, partea principală, esența raportului meu și sper că nu va fi vorba doar de un uh, document sau de un uh, episod uh, izolat, singular. Sper că vom ajunge, în urma astfel de documente, să avem o, o adevărată politică urbană pentru ca orașele să-și redobândească rolul important pe care l-au în Europa. Doamna Mațoni nu este, nici doamna Mănescu, doamna Deli. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnului raportor pentru această prezentare. Iată un uh, subiect care știm că va dobândi tot mai multă importanță pe viitor. Deocamdată nu avem un proiect de raport, uh, deci e foarte greu să vii cu modificări sau să amendezi un document care nu există, dar Că vorbim de dimensiunea urbană, trebuie să ținem cont de toate aspectele legate de dezvoltarea urbană. Deci să avem o abordare în care să ținem cont și de apropiere, de proximitate, pentru că, de fapt, noi ne propunem să construim orașul uh, secolului 21 și apropierea, proximitatea e un element cheie și în acest context al dezvoltării urbane nu ar trebui să uh, uh, avem o uh, contradicție sau în concurență o dimensiune, dimensiunea urbană și dimensiunea rurală. Uh, și să mai ținem cont și de dimensiunea periurbană. E un subiect foarte important uh, care mă interesează de mult uh, am oarece experiență în acest domeniu și voi transmite raportorului propunerile mele concrete, concrete pe viitor. Mulțumesc! Am înțeles că nici Cornelia Ernst nu este în sală, deci Olgi Vlasac acum. Bună ziua, uh, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru că mi-a acordat cuvântul. În introducere, aș dori și eu să uh, spun că, într-adevăr, este vorba de un subiect extrem de important. Trebuie ca orașele uh, și uh, metropolele să fie văzute ca adevărate motoare de creștere, vector de creștere și mai ales în uh, uh, perioada următoare trebuie să evaluăm provocările cu care se confruntă orașele. Și în domeniul economiilor, potențialul este foarte mare, orașele ne pot ajuta să facem economii de energie prin mijloace ecologice de transport, dar și în domeniul încălzirii și al răcirii, sistemelor de încălzire și răcire. Aș dori să spun că pentru a găsi o soluție optimă trebuie să uh, cooperăm cu orașele, nu putem să lucrăm fiecare de partea noastră. E nevoie, uh, trebuie să asociem și uh, ONG-urile, asociațiile care reprezintă orașele sau uh, asociațiile europene, precum Telecities, Eurocities, uh, Consiliul Municipalităților și al uh, regiunilor, uh, Convenția Primarilor și așa mai departe. Aș dori apoi să fac un, o observație în legătură cu asistența și uh, sprijinul acordate orașelor în cadrul politicii de coeziune. Trebuie să ne uh, asigurăm că orașele trebuie să aibă un cuvânt de spus în uh, identificarea priorităților care vor primi finanțare din aceste fonduri. Mulțumesc, Marie Sanchez, acum. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului uh, pentru inițiativă. Uh, aș dori să vă reamintesc că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că vorbim de reamenajarea urbană și de creșterea economică. Deci, haideți să vedem care sunt aici prioritățile în aceste domenii, care sunt prioritățile care poate, pot fi puse în slujba creșterii economice. E o uh, întrebare care ar trebui să uh, ne inspire. Uh, în, din intervenția colegului Vlasac, sunt de acord de faptul că a vorbit și despre asociații, asociațiile care există în toate statele membre, oricare ar fi forma sub care sunt organizate, că e vorba de asociații uh, comunitățile orașelor, municipalităților, pentru că, într-adevăr, vorbim uh, nu numai de orașe, ci și de zonele urbane în general și, deci, în Uh, identificarea și uh, stabilirea priorităților ar trebui să facem apel la expertiza acestor asociații care au o experiență foarte importantă și pentru a culege datele uh, de care avem nevoie. Raportorul spunea că e o problemă cu temeiul juridic. Aș dori dacă se poate să avem și precizări în acest sens pentru că nu înțeleg ce înțelege el prin această dorință de a avea o, un temei juridic. Uh, mulțumesc uh, colegul Crizohelos. Vă mulțumesc. Uh, contribuția orașelor uh, trebuie să fie luată în calcul uh, uh, la modul cel mai serios, mai ales în vremuri de criză, precum cele prin care trecem acum. Într-adevăr, uh, potențialul orașelor este foarte important. Uh, orașele pot uh, declanșa adevărate uh, schimbări și avem nevoie de o politică europeană pentru ca orașele să uh, abordeze chestiuni de mediu, bineînțeles, dar și să aibă posibilitatea să joace rolul uh, care le revine cu adevărat orașele pot să creeze locuri de muncă în domeniul uh, uh, protecției mediului, de exemplu, și deci uh, trebuie să acordăm suficientă flexibilitate în acest domeniu orașelor, municipalităților, comunităților. Și în domeniul social, orașele pot uh, să uh, aibă rezultate concrete, să îmbunătățească viața uh, cetățenilor. Iar în domeniul schimbărilor climatice, emisiile de gaze, poluante și alte subiecte, iată domenii în care trebuie să avem obiective concrete, mai ales în domeniul protecției mediului. Orașele au avut foarte mult de suferit în ultimul domeniu datorită problemelor legate de energie și problemelor legate de sărăcie în sudul Europei, Europei. Sunt foarte multe orașe sărace, o treime din populație este uh, în șomaj în Grecia, rata șomajului este de 22-23%. Știți că uh, Grecia se află în uh, pragul colapsului economic și în orașe apar și alte probleme, xenofobia, rasismul, violența. Toate aceste dimensiuni trebuie să fie luate în calcul la nivel Uh, european la nivel tehnocratic. Uh, totuși, nu tehnocrația ar trebui să aibă întâietate, ci democrația. Dar puterile locale, locale trebuie să decidă împreună cu decidenții, cu cercetătorii și doar astfel vom putea ajunge la o adevărată coerență, uh, permițând orașelor să fie adevărați o, actori în politicile noastre și să nu fie văzute ca, doar ca un teren unde se face speculă sau loc unde se locuiește. Deci, iată, ă, trebuie să implicăm ă, actorii, băncile și așa mai departe, dar nu avem ă, toate condițiile optime pentru a avea o activitate excelentă. Ne-am dorit ca cetățenii, oamenii de rând să poată să coopereze mai activ, să fie cu adevărat implicați în politicile noastre, dar și să beneficieze direct de pe urma investițiilor, fără a trebui să aștepte uh, ani de zile până să simtă pe pielea lor uh, efectele acestor investiții. Și pe plan uh, social și pe plan economic trebuie să milităm pentru coeziunea pe care ne dorim. Mulțumesc, aș dori și eu să spun, dacă mai dorește cineva să spună ceva pe această temă a orașelor, nu știu dacă de la Comisie, dorește cineva să facă un comentariu, vă rog. Mulțumesc. Doar, doar câteva cu, comentarii. Comisia salută această inițiativă. Comisia împărtășește uh, uh, aspectele care se regăsesc în această inițiativă și uh, subliniază faptul că o parte dintre ele uh, in de uh, abordarea integrată legată pe uh, uh, sau abordarea bazată pe parteneriat, parteneriatele între cetățeni și factorii implicați. Comisia s-a implicat în mod activ în acest domeniu al reamenajării urbane i în ciuda faptului că politica urbană ca atare a fost de competența statelor membre. În ultimii 20 de ani, o metodologie comună a dezvoltării urbane a fost dezvoltată și noi strategii de dezvoltare urbană au fost promovate. Uh, au fost uh, programe comunitare în, uh, între 1994 și 2006 și astfel acțiunile urbane au devenit un element foarte important în programele operaționale în uh, actuala perioadă de programare. Pentru următoarea perioadă de programare, cadrele integrate de urbanizare sunt foarte importante pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene 2020 Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice tip de informații pe care le puteți considera eh, pertinente pentru acest raport. Eh, mulțumesc, Santiago. Nu știu dacă doamna Mazzoni dorește să folosească această ocazie pentru a spune câteva cuvinte. Grazie, profito di questa opportunità. Da, mulțumesc. Într-adevăr, vreau să profit de această ocazie, însă nu voi apuza de ea, doar un minut, pentru a sublinia uh, abordarea pozitivă, din punctul meu de vedere, a acestei propuneri. O propunere oportună în prezent. Și cred că toate mențiunile făcute în prima parte a acestei propuneri uh, sunt corecte și oportune. Uh, singurul lucru pe care mi-aș permite să-l sugerez raportorului uh, prin intermediul uh, unui uh, amendament sau, mm, bine, vom vedea cum vom organiza mm, colaborarea cu raportorii din umbră, însă propunerea mea s-ar referi la o mică inversare în ultima parte, pentru că cred că este important să integrăm obiectivul ecologic, obiectivul ecocompatibil. compatibil și anume tot ce se um, leagă de ideea de eficientizare a sistemului de management al deșeurilor. Mi se pare important din punct de vedere al mesajului pe care îl transmitem să subliniem și aceste elemente. Acum, în al doilea rând. Aș insista poate puțin mai mult pe o politică orientată spre orașe. Uh, Uh, ca punct de plecare pentru creștere, pentru uh, promovarea de acțiuni care să uh, contribuie la ieșirea din criză. Și aș sublinia necesitatea de a nu exclude niciun actor. Um, aș sublinia legăturile cu zonele periferice, cu zonele limitrofe. Mi se pare important ca în acest gen de document să lansăm un semnal și să spunem că uh, Orașele sunt un uh, motor de creștere care trebuie să implice, să implice pe toți factorii mm, vizați. Pentru că altfel nu vom putea asigura o adevărată diversitate. Doamna președintă, mă întorc acum către autorul raportului, către domnul Coțolino și îl întreb dacă dorește să facă niște observații de încheiere. Mm, cred că mai avem timp până luna septembrie, suntem numai într-o fază preliminară. Um, toată lumea poate să-și aducă o contribuție la această propunere și vă invit chiar să faceți acest lucru. Aș insista pentru un moment doar pe un singur lucru. Nu există o strategie unitară, nu există o strategie generală a Uniunii Europene privind aspectele urbane. Există doar politici specifice care deseori concentrează filtrează fondurile către orașe sau către statele membre, dar nu există o politică privind dezvoltarea urbană în ansamblul ei. De aceea cred că ar fi bine să se um, constituie un temei juridic, să se lanseze politici care să permită Europei să aibă o viziune unitară. Ei bine, toate lucrurile exprimate în această dezbatere sunt importante. Acum trebuie să vedem cum vom putea reuni toate aceste problematici în rezoluție. Doamna președintă, mulțumesc. Cum nu avem în față proiectul de raport, înțeleg că nu l-ați Uh, primit. Uh, vom continua discuțiile și raportul scris va fi disponibil pentru noi în septembrie și după aceea vom continua cu amendamentele. Așadar vom avea o nouă prezentare a domnului Coțolino în septembrie. Mulțumesc! Și acum trecem la următorul punct uh, de pe agenda care a fost deja amânat de mai multă vreme. Probabil că vă aduceți aminte că am um, adaptat uh, cadrul legal al politicii de coeziune pentru a include de asemenea și uh, subiectul deosebit de delicat al locuințelor uh, pentru comunitățile marginalizate, mai ales pentru comunitățile de etnie romă. Între timp, statele membre care au pe agenda politică această problemă a etniei rome au adoptat și niște strategii integrate uh, care sunt coordonate la nivel european. Problematica locuințelor este una dintre problematicile care pot să contribuie la aceste strategii de integrare uh, a comunităților de etnie romă. Avem astăzi un uh, schimb de opinii cu Alexandros Tsolakis, care uh, este coordonator de politici la Comisia Europeană, DG Regio, pe implementarea măsurilor privind problemele legate de locuințe în aplicarea uh, FEDER. Îi voi da cuvântul. Mulțumesc, doamne Doamnă președinte, mulțumesc pentru această ocazie de a vă face o prezentare. Uh, într-adevăr, acum doi ani, uh, modificarea uh, despre care ați vorbit a fost aprobată, apoi domnul Van Nistelrooy a cerut DG Regio să furnizeze un plan de promovare, iar DG Regio a preferat să vină în fața dumneavoastră astăzi cu ceva deja pregătit, deja implementat um, în demararea acestui proces. Când am uh, primit acest nou instrument, acest nou mecanism, am um, avut două imperative. Primul, să fim capabili să utilizăm uh, deja fonduri din uh, perioada actuală de programare. Aceasta a fost o parte esențială a eforturilor noastre și, în al doilea rând, așa cum ați spus, să includem problematica locuințelor ca un centru al acestor strategii naționale de integrare a comunităților rome. Uh, într-adevăr, nu cred că ne-am atins complet obiectivul, dar sper că aceasta este linia pe care vom continua. Ca urmare, am decis să <clears throat> ne referim cu precădere la anumite țări în promovarea acestui articol 7.2 care reglementează instrumentul despre care vorbim, bineînțeles România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, uh, Republica Cehă și Grecia și Franța sunt țările vizate. La Franța ne-am gândit ca la o țară deosebit de importantă pentru obiectivele noastre și mă voi întoarce la acest subiect. Am lucrat pe mai multe niveluri. Primul nivel uh, deosebit de important fiind cel intern și anume <clears throat> uh, informarea serviciilor Comisiei asupra acestui mecanism, să se înțeleagă foarte bine ce înseamnă acest mecanism și care este uh, necesitatea unei abordări integrate a fost nevoie și din partea Comisiei de o coordonare cu Fondul Social European și cu uh, Fondul um, uh, Regional. Apoi uh, ne-am concentrat către autoritățile locale și regionale, societatea civilă, organizațiile naționale și internaționale. într-un mod în care să ne permită să arătăm că acest nou mecanism putea, într-adevăr, să fie o modalitate concretă de a dovedi că de a dovedi un aspect pe care l-am auzit deja în repetate rânduri și anume că în ceea ce privește integrarea romilor, mai ales la proiectele de scară uh, Uh, largă, este nevoie așadar de o coordonare. În strategia noastră am identificat um, autoritățile locale disponibile să se integreze în proiecte pilot um, pe termen lung pentru implementarea măsurilor legate de locuințe. De asemenea, am încercat să identificăm actori din societatea civilă pe care să implicăm în metoda noastră de lucru. Am dezvoltat uh, o cooperare strânsă cu această societate civilă și în discuțiile noastre cu autoritățile locale și cu societatea civilă am uh, putut constata foarte clar că metoda integrată nu este un uh, model universal, având în vedere diversitatea situațiilor de pe teren. Ca urmare, nu putem spune că există un model universal care să se potrivească peste tot. Considerăm că metoda integrată, această abordare integrată, mai ales în contextul acestui element participativ poate, într-adevăr, să aducă un răspuns anumitor provocări. Și în cele din urmă am implicat organizații naționale și internaționale, adică autorități naționale care, după cum știți, autoritățile naționale nu sunt totdeauna uh, cele mai deschise cu privire la integrarea comunităților marginalizate, dar trebuie să spun că printr-un uh, efort uh, coerent al Comisiei în patru țări uh, și prin mai, intermediul mai multor vizite organizate în jurul subiectului integrării romilor, am reușit să obținem niște progrese și aici. Și din acest punct de vedere, primele rezultate, dacă îmi permiteți, uh, Aș spune că avem trei grupuri de țări. Primul grup, Franța și Bulgaria. Sunt singurele țări unde există deja modificări ale uh, programelor operaționale. În cazul Bulgariei uh, s-a lansat uh, un apel la proiecte și s-au selectat burgazii din Turnița și un al patrulea oraș. Au fost uh, alocate peste 10 milioane de euro din FEDER pentru aceste operațiuni și cam aceeași uh, sumă și din uh, Fondul Social European. Deci, Bulgaria are deja uh, un uh, demers angajat în acest sens. Uh, Um, exista deja un uh, un dispozitiv local foarte bun de implementare a articolului 7.2, la fel și în Franța, uh, pentru ceea ce francezii numesc uh, les gens du voyage, deci pentru comunitățile nomade. Uh, în Franța, pentru moment, sunt șase regiuni care și-au modificat programele operaționale. Există deja numeroase proiecte în curs. Unsprezece regiuni și-au exprimat interesul uh, pentru a face acest lucru și au fost alocate provizional, previzional 20 de milioane de euro. Acestea sunt așadar cele două state cele mai avansate și apoi avem alte țări ca Slovacia, Ungaria și Grecia, unde la primele două apeluri de proiecte pentru intervenții pilot, uh, la care s-au organizat așadar uh, apeluri de proiecte pentru intervenții. Uh, acestea sunt în curs, fondurile sunt și ele în curs de a fi alocate și probabil se vor înregistra rezultate până la sfârșitul acestui an. Grecia lucrează la un model foarte interesant care se va aplica la nivel teritorial și se va lucra cu două regiuni pilot. Și, și în această țară se alocă în prezent fonduri din FEDER și se modifică programele operaționale. Și apoi avem două state sau un oraș pe de o parte și pe de altă parte o țară, care sunt uh, niște cazuri foarte interesante. Ostrava din Republica Cehă, pe de o parte, singura municipalitate care a, uh, a avut o inițiativă și uh, a aprobat un uh, program integrat deosebit de ambițios care va acoperi între 6 și 8 mii de uh, persoane marginalizate din zece cartiere. Autoritățile locale au contribuit cu fonduri locale pentru a pregăti aceste proiecte și trebuie să vă spun că au um, demarat niște activități deosebit de interesante și de bine Uh, organizate. Din păcate, se pare că există o reticență din partea autorităților de management în aprobarea acestor uh, demersuri. La fel, în România, România, aș spune că are o situație și mai um, urgentă, dacă vreți. În România, patru uh, municipii mari, Brăila, Galați, București o parte din București, sectorul 2 și Cluj, Cluj fiind altfel un caz foarte interesant, uh, unde se înregistrează una din cele mai dificile situații din Europa. Ei bine, așadar am reușit să obținem de la autoritățile locale o implicare. După cum știți, societatea civilă de la nivel local, uh, uh PNUD și alți actori, așadar, s-au implicat și impulsionează aceste proiecte. Au avut loc vizite ale comisarului nostru, dar în ciuda acestor vizite și în ciuda unei scrisori trimise de directorul nostru general, pentru moment există totuși o rezistență și mm, o reticență și regret acest lucru și chiar vă rog uh, în măsura posibilului să ne ajutați uh, uh, aici. Cam asta este situația astăzi, acestea sunt primele rezultate. Poate aș putea pe scurt să vă împărtășesc și primele învățăminte. Pe partea pozitivă, trebuie să spunem că uh, Există un impact foarte important al sprijinului explicit al Uniunii Europene pentru comunitățile rome, mai ales în domeniul locuințelor. Și acest lucru a făcut într-adevăr o diferență în modul în care este uh, percepută acțiunea Uniunii Europene și modul în care cadrul aprobat de uh, Uniunea Europeană reprezintă un cadru dinamic care își arată utilitatea. Apoi există o înțelegere generală a acestei abordări integrate. E adevărat că nu peste tot, dar acolo unde ea există, ea este veridică, este reală. De asemenea, există și o importantă mobilizare a societății civile, inclusiv a organizațiilor uh, comunităților rome, Există și o expertiză disponibilă, care este însă dispersată și va trebui reunită, va trebui pusă în comun. Există un potențial clar la nivelul autorităților locale, deși am putea crede că nu. Nu, există potențial, însă este nevoie de asistență tehnică la nivel local. Și problema exact asta este cu accesul la asistența tehnică. Este o problemă cheie dacă vrem să uh, sprijinim uh, comunitățile locale în elaborarea unor programe operaționale de bună calitate, pentru că altfel mm, lucrurile nu vor funcționa. Și, sigur, ținând cont de aspectele de discriminare și de excludere uh, a romilor, care trebuie să rămână cumva elementul de fundal, nu trebuie să uităm aceste lucruri, uh, Um, ei bine, trebuie să vorbim și despre dificultatea principală pe care o știți foarte bine, și anume incompatibilitatea diferitelor instrumente financiare în uh, a permite organizarea unor operațiuni cu adevărat fluide, uh, cu adevărat, care, care să funcționeze cu adevărat bine. Este nevoie de mai multă flexibilitate aici, asta este clar. Și abordarea administrațiilor naționale este și ea o parte din această dificultate și este dăunătoare pentru fluiditatea proiectelor. De asemenea, există și o problemă legată de elaborarea proiectelor pe termen lung, pentru că nu avem de-a face cu programe pe trei ani. Trebuie să depășim această limită de trei ani uh, pentru că nu trebuie să acoperim numai primii zece ani ai uh, strategiilor de integrare a comunităților rome, ci trebuie să ne gândim și la următoarele perioade de zece chiar 20 de ani. Și în cele din urmă aș spune că autoritățile locale au uh, o preocupare, o îngrijorare care trebuie să uh, fie interpretată pe viitor într-un mod mai teritorial, dacă vreți. Așadar, aceste autorități locale sunt um, deschise și au uh, demersuri pozitive în domeniul locuințelor despre care vorbim, însă sunt îngrijorate că ar putea atrage grupuri din exterior. Și acest lucru ar putea fi soluționat numai în cadrul unei politici de coeziune teritorială. Și dacă ne referim la comunitățile rome, trebuie acționat la nivel rural, știind că peste 50% din uh, comunitățile rome sunt într-adevăr instalate în zonele rurale în aceste țări. Ca urmare, am pledat pentru integrarea aspectului de dezvoltare rurală uh, pe lângă FEDER și pe lângă Fondul Social European, pentru a se putea lua în calcul și a se putea trata și această situație foarte specifică. Și, în fine, este evident că politica locuințelor fiind o politică eminamente locală, atunci chiar la nivel local trebuie uh, implementate acțiunile. Uh, Așadar, programele care vor fi uh, elaborate trebuie să se bazeze pe implicarea și a beneficiarilor și a populației în uh, sens mai larg, deci pe luarea în uh, considerare a acestor categorii pentru a avea un uh, proces care să evolueze. Trebuie să ne schimbăm uh, conceptul aici și să nu ne gândim că investițiile în integrarea romilor sau în integrarea comunităților marginalizate reprezintă uh, o soluție pentru a uh, păstra această problemă undeva în exterior. Nu, trebuie să vedem modul în care la nivel local activitățile economice care vor fi generate cu ajutorul mm, politicii de locuințe și de infrastructuri pot să fie uh, benefice pentru grupurile țintă ca un ca o modalitate de a integra pe membrii acestei comunități, acestor comunități marginalizate în uh, comunitatea um, dominantă, dacă vreți. Doamna președintă, dar a fost o prezentare fascinantă într-adevăr și cred că uh, ați combinat uh, experiența comisiei cu o experiență în mod clar personală uh, de, de teren și cu o bună cunoaștere a situației. Domnul Van Nistelrooy. Ja, dank u wel. Ik was ook even een beetje puzzeld over, uh, over de titel van het. Uh, În ceea ce privește titlul acesta, am o problemă pentru că se vorbește despre implementarea problemelor legate de, de locuințe. La punctul 2 este vorba de o decizie pe care am luat-o adaptată la acest regulament pentru grupurile vulnerabile hmm. Știți că acest subiect este extrem de delicat. Vă mulțumesc pentru aceste explicații. Am însă câteva întrebări. Dorim să susținem această situație complexă de la Cluj. am fost contactat de eh, locuitori din Cluj, de reprezentanții ai societății civile care doreau să știe ce se întâmplă. Ca coordonator ne-am gândit la posibilitatea trimiterii unei misiuni la Cluj. Eu vă propun să mergem într-o delegație la Cluj. Pentru că ne găsim într-un impas. Eu am fost deja acolo și vă spun, există persoane care locuiesc foarte departe de oraș, eh, sunt lângă uh, groapa de gunoi, trebuie să fim gata să le dăm acestor persoane o nouă șansă. S-a dorit uh, construirea de uh, locuințe sociale, însă aceste persoane defavorizate trebuie să și ocupe locuințele sociale. Eu cred că câteodată merită să mergem la fața locului pentru a vedea care este situația în realitate. Comisia Europeană a fost uh, pregătită să însoțească această strategie de reintegrare și salut acest lucru. După uh, adoptarea uh, regulamentului am scris Comisiei Europene pentru a întreba ce s-a mai întâmplat Eh, am primit un răspuns destul de standard eh, în care nu mi se eh, dădea niciun răspuns. Nimeni nu știa să-mi dea detalii în legătură cu executarea practică. Știm că o proporție foarte mare a resurselor pe care le afectăm noi merg în acest tip de programe. Deci, mie mi se pare important să știm ce se întâmplă cu proiectele pe care le aprobăm. Uh, mă întreb dacă pentru perioada 2014-2020 avem instrumentele corespunzătoare, dacă avem un fond social bun, FEDER, care să ne permită să ne îmbunătățim uh, rezultatele, dacă avem o coordonare mai centralizată. Am introdus uh, responsabilitățile în rubrica potrivită. Bineînțeles că există responsabilități locale, însă mai există câteva etape care trebuie să fie acoperite. Avem o nevoie de o abordare integrată. Trebuie să integrăm uh, autoritățile, colectivitățile locale pentru a utiliza aceste prevederi la maxim în ultimii ani am văzut prea multe situații intolerabile, total incompatibile cu ceea ce am dorit noi să facem în legătură cu strategia pentru etnia romă. Mi se pare foarte interesant ceea ce ne-ați explicat aici. Noi la PPL luăm lucrurile foarte în serios și constatăm că în statele țintă au fost adoptate anumite strategii, însă, din păcate, rezultatele încă nu încă se lasă așteptate. Așadar, întrebarea este, am învățat suficient? Și dacă lecțiile sunt reflectate în noul Fond Social European? pentru că altfel ne vom regăsi din nou în jurul unei mese pentru a negocia. Nu cumva ar trebui să aprofundăm mai bine colaborarea și coordonarea, pentru că nu este încă prea târziu. Mulțumesc, domnul Vlașac. Mulțumesc, domnule președinte. propunerea actuală privitoare la FEDER și susținere pentru locuințe ar trebui să facă parte din tranziția către o economie cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră. Ar trebui să finalizăm uh, aceste idei. Op- opinia Cehiei este că ar trebui să punem accentul pe eficiența energetică. Există un potențial enorm de economii. Și în al doilea rând, susținere pentru locuințe, în special pentru grupurile dezavantajate. Cum putem asigura accesul la locuințe pentru aceste grupuri vulnerabile? Susținerea poate lua forma și închirierii de locuințe, pentru că asistența financiară este importantă și pentru îmbunătățirea mobilității în Europa. Poate ar trebui să uh, acordăm atenție și susținerii pentru închirier, închirierea de locuințe. Victor Boștinaru. Aș dori să salut uh, discuția aceasta, cu atât mai mult cu cât ea este și o radiografie a situației actuale, dar în egală măsură arată și ce, se, ce trebuie făcut în perioada imediat următoare. Ca unul care vine din România, trebuie să spun că problema caselor, a locuințelor, este doar o parte a problemei integrării comunităților de romi. Este doar o parte, pentru că odată construite și oferite acestui grup aflat în dificultate rămâne problema esențială a sustenabilității cum pot locatarii deținătorii lor să le întrețină să și plătească facturile deci imediat alături de problema locuinelor trebuie să gândim problema unor locuri de muncă în comunitățile respective sau în vecinătatea acestor comunități. Și aici îi reamintesc distinsului meu coleg uh, domnul Van Nistelrooy. Delegația noastră a mers la Arad împreună cu colegul Matula și a fost un exemplu extrem de reușit pe care vreau să-l reamintesc. Un posibil model de urmat în care locurile de muncă 900 de reprezentanți ai comunităților de romi aveau locuri de muncă în investiții germane. Pentru cineva obișnuit cu clișeele, obișnuit cu ideea că unii și alții sunt incompatibili, vă rog să, vă, să asociați în mintea dumneavoastră o investiție germană în echipamente auto cu 900 de lucrători de origine romă. E, această compatibilitate există. Clișeele erau desfințate acolo la Arad. Acest lucru trebuie trebuie multiplicat. al treilea element care lipsete în această discuie probabil că nici nu putea să aibă loc problema educaiei pentru că în măsura în care copiii cetăenilor romi nu au accesul la educaie i nu se pregătesc pentru o potenială piaă a muncii ei vor fi garantat omerii eterni ai zilei de mâine i aceste comunităi devin consolidează trăsăturile tipice de subdezvoltare și de focare de uh, comunitate periferică în toate sensurile de la o criminalitate și delicvență în creștere la incapacitatea de a activa în vreun fel ca cetățeni uh, operaional într o societate complexă sofisticată cum e cea europeană problema accesului la educație și iarăși vă dau un exemplu care vine din țara mea românia a introdus discriminarea pozitivă în educație asta înseamnă că de la clasa întâi din școala primară până la universitate sunt linii de formare de educare în limba romă. cu toate aceste eforturi nu totdeauna comunitatea romă își trimite copiii să parcurgă acest ciclu complet de educație. Și închei spunând ceea ce spune, ă, inspirat de ce spunea domnul ă, Tsolakis compatibilitatea instrumentelor cu care operăm. Noi am vorbit în mai multe rânduri în comisia noastră că trebuie să găsim compatibilitate inclusiv în ce privește managementul și ă, eligibilitatea și finanțarea proiectelor abia acum când discutăm noul cadru financiar vom avea aceleași reguli pentru feder pentru fondul de coeziune pentru fondul de dezvoltare rurală i pentru fondul social european doar că până în două mii paisprezece când uh, vor deveni operaionale aceste fonduri în cadrul nou problema romilor riscă să se acutizeze. aici e nevoie de flexibilitate mai mare inclusiv din partea comisiei i închei spunând încă un lucru dacă nu conștientizăm nevoia construirii elitelor în interiorul comunităților Roma, cu rolul de a emancipa aceste comunități, de a le duce către civilizație, către uh, societatea secolului 21, nu sunt naiv să cred că vor veni peste noapte mii de șvaițări în comunitățile Roma. Dar dacă nu construim elite NGO-uri autentice, nu NGO-uri interesate în a folosi banii din proiecte europene sau oferiți de alte vehicule pentru interese foarte mici, foarte egoiste. Dacă nu vom construi aceste elite care să devină inclusiv modelele, ceea ce este specific comunității Roma, ea crede mai mult în proprii lideri decât în liderii din afară dacă nu înțelegem acest lucru, nu avem nicio șansă să construim cu societatea Roma un parteneriat real. Elitele, în toate formele de manifestare, vor fi probabil singurul factor care ne va permite ca, după un ciclu, depăind inclusiv propriile clichee, inclusiv uh, lucrurile inacceptabile rasiste incalificabile care s au dezvoltat în societăi foarte Uh, foarte democratice de altfel i cu pretenii foarte democratice dacă nu depăim toate aceste lucruri i nu avem un dialog funcional eu vă spun că inclusiv în românia muli dintre reprezentanii care se declară elite ale comunităii roma au interese exclusiv personale i odată ce interesele acestea au fost satisfăcute uită complet de misiunea lor de emancipare a propriei comunităi. E complexă chestiunea aceasta, dar este într-adevăr europeană și doar cu un răspuns european o putem construi. Mulțumesc! Thank you, Vic. Mulțumesc, Victor, doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Ajutorul pentru locuințe este un dreptul la o locuință este înscris în Carta Drepturilor Fundamentale. Astăzi, când privim statisticile, în special în ceea ce privește proastele condiții de locuință în care locuiesc comunitățile rome, ne gândim în special la copii, pentru că dacă vorbim despre condiții proaste, acestea se repercutează asupra sănătății. Trebuie să evidențiem că acest instrument lansat în FEDER uh, în 2011, care rămâne este, este, se referă la 3% din alocarea națională, este vorba de însă de o sumă maximă și în Franța avem o problemă. Anumite regiuni înscriu acest obiectiv în uh, obiectivele de mediu se uh, încearcă construirea de locuințe neutre din punct de vedere uh, ecologic, ceea ce este imposibil din punct de vedere al finanțării disponibile. Dreptul francez obligă marile comune să uh, uh înființeze zone de primire și nu locuințe. Așadar, legislația diferă în cazul Franței. Pentru a, perioada 2014-2020, abordarea integrată și alocarea de fonduri trebuie să garanteze mai multe sinergii între FEDER și Fondul Social European. Pentru că ați spus-o, stimați colegi, locuința este un lucru și mai există și însoțirea socială a populației. Ați vorbit despre ocupare și educație. Eu pun accentul pe toate serviciile publice, accesul la apă, pentru că este un lucru să construiești locuință, dar să nu ai acces la apă. Trebuie să se creeze un dispozitiv care lipsește astăzi, și anume o platformă de schimb al bunelor practici și de experiențe între colectivități. După cum am văzut eh, pe teritoriul francez, există proiecte bune care funcționează, Însă colectivitățile nu, nici măcar nu cunosc aceste experiențe. Haideți să punem în comun inteligența colectivă pentru a avea posibilitatea generalizării unui proiect. Și aș dori să pun accentul și pe faptul că locuințele reprezintă un punct cardinal, însă vorbim încă de construirea de locuințe. Însă există foarte multe teritorii unde avem uh, imobile goale, imobile de birouri care nu sunt folosite. Acestea ar putea fi uh, reamenajate, readuse la normele energetice actuale pentru a putea fi folosite ca locuințe. Stimați colegi, avem voturi la ora 10 și un sfert și mai avem, nu uitați de acest lucru, mai avem doar doi vorbitori însă. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, reiau lucrurile de unde le-au lăsat cei doi antevorbitori. Mă bucur de faptul că țara mea are un program funcțional pentru comunitatea romă în cadrul Fondului Social European. Este datează de la uh, Uh, guvernul socialist al lui Felipe González și mul- în multe comunități locale socialiste au uh, fost înființate programe de uh, socializare, a, a, de integrare socială a, pro, pro, a populațiilor rome și nomade. Este foarte important ca să existe un, o comunicare între familii, între uh, persoane, de fapt. Trebuie de aceea, de aceea să avem o politică activă pentru populațiile rome, ca, pentru că această politică s-a văzut funcționează în țara mea. Educația este importantă, însă este important să e, asigurăm și un loc de muncă, bineînțeles. Am făcut asociații nu doar pentru populația romă, ci și pentru uh, populațiile nomade. Avem uh, organizații unde avem uh, organizații locale unde s-a, uh, s-a pus baza unui secretariat pentru romi care să asigure asistența tehnică necesară pentru a uh, utiliza mult mai eficient uh, fondul social. Mulțumesc, domnul Matula o să încerc să fiu scurt să nu repet uh, excelentele uh, prezentări care au avut loc înainte i pentru că, domnul, pentru că aici colegul botinaru a ridicat o problemă sigur sunt dator să vin în principal cu o chestiune de abordare legat de acel studiu de caz unde colegi din Parlamentul European au fost într-o vizită, inclusiv într-o societate multinaională în care lucrau aproape o mie, repet, aproape o mie de cetățeni romi pentru componente auto la primele trei mărci de mașini germane de top, eh, se, se naște o întrebare. Oare nu greșim noi aici, în instituțiile europene, când abordăm mereu problema comunității rome? la general există o problemă a comunității rome în întregime sau există o problemă a unui procent, a unei părți din comunitatea romă. Dacă noi vom continua de aici, de la Bruxelles, în continuare să vorbim mereu de problema comunității rome, atunci practic cred că nu recunoaștem, ne anulăm toate eforturile și rezultatele pe care le obținem în timp pentru că revenind la acei romi integrați, lor nu le place să se vorbească de problema comunității rome. Ei sunt integrați de mult și nu mai au nicio problemă, pe când, repet, noi mereu o reluăm și o reluăm. O altă problemă, o a doua și ultima, legat de fondurile pentru locuine sociale pentru romi dar i pentru comunităi eh, defavorizate. colegul nostru în prezentare domnul tsolakis aborda la un moment dat eh, problema incompatibilităii diferitelor instrumente financiare mai exact dificultatea derulării fondurilor europene pentru locuine defavorizate Vreau să vă spun că și în țara mea, România, dar cred că și în alte locuri există multe proiecte finalizate de autorități locale, dar cu fonduri proprii, cu fonduri de la bugetele locale, tocmai datorită dificultății mecanismului prin care sunt absorbite și derulate fondurile europene. Deci există bune intenții și atunci cred că și noi ar trebui într-adevăr să simplificăm acest mecanism al utilizării fondurilor europene dacă vrem să facem pași concreți. Pentru că altfel vom rămâne la același stadiu, lucrurile în țările Uniunii Europene vor fi, se vor derula la fel și, repet, dificultățile vor fi de nedepășit mulumesc i repet am exemple concrete în acest sens uh, colegii mei au vizitat un complex de locuine pentru romi pentru populaie defavorizată de sute de locuine dar finalizate cu fonduri de la bugetul local al unui ora i nu cu fonduri uh, europene care repet sunt mult mai dificil de accesat. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Mă întreb dacă domnul Tsolakis mai vrea să facă un comentariu. Vă rog, nu vă simțiți obligat să răspundeți la toate întrebările, pentru că nu erau adresate neapărat dumneavoastră. Dacă doriți să faceți un comentariu, sunteți binevenit. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi intra în detalii, doar o observație importantă și anume locul pe care îl au locuințele în politicile noastre. Locuința nu este o soluție, dar poate chiar reprezenta o problemă dacă locuințele sunt planificate prost. Avem prea multe exemple în acest sens. De aceea, pledez pentru bună pregătire a acestor proiecte și um, acordarea de timp autorităților locale pentru a ajunge la o situație durabilă care înseamnă să se țină cont și de celelalte posibilități de a identifica tipurile de locuință care să permită integrarea socială. Mulțumesc. Stimați colegi, vă pun o întrebare. Cred că pe baza acestei discuții și pe baza problemelor ridicate de către colegi apar două probleme. Prima, să ne asigurăm că în noul cadru de reglementare toate dispozițiile necesare pentru a duce înainte această provocare a integrării comunităților marginalizate și în special a comunității rome să ne asigurăm că și în comunitățile urbane și rurale acest, această problemă este abordată în mod serios. Al doilea punct. Ați fi de acord să scriu o scrisoare domnului comisar Han cerându-i să se asigure că în negocierea, negocierea acordurilor de parteneriat, în acele state unde se identifică o problemă, să se asigure că problema este luată în considerare și că toate condițiile necesare pentru a îmbunătăți situația vor fi îndeplinite. Dacă nimeni nu se împotrivește, atunci uh, voi redacta această scrisoare. Nu văd să se opună nimeni. Domnule Zolakis, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru participare. Stimați colegi, acum trecem la vot. Trebuie să verificăm consolele de vot, deci eh, vă rog dacă vă puteți introduce cartelele pentru a face un vot de probă. We are opening the vote. It's not open. Miguel, if you could just help us It's not opened. No. working. Acum funcționează, s-a deschis votul de probă. V-ați uitat cartela. Poate ne puteți indica cum votați doar dacă votul dumneavoastră nu este conform cu cel al PP-ului. Asistentul dumneavoastră vă poate aduce cartela. Da, da, deja o aduce. Bine. Tocmai încă nu a votat toată lumea în acest vot de probă. Nu știu dacă încă nu sunteți pregătiți sau nu. Închidem votul. În general, se funcționează. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Încep cu amendamentul 77. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Este vorba de raportul Irigoyen Perez. Once again, sorry, amendment 70. Din nou, amendamentul 77. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, respins. Stimați colegi, în această sală, din nu știu ce motiv, văd foarte prost, deci uh, vă rog ridicați mâinile pentru că este foarte dificil să-mi dau seama care este rezultatul final altfel. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80, amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, încă o dată, pentru 95, împotrivă, abțineri, respins, 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abținerii se adoptă, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 110 pentru, împotriva, verificăm electronic amendamentul 110, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Compromisul. Nu aveți cartela de vot, deci sunteți și sunteți pentru, dar tot sunt doar 18 voturi pentru. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 123, 123 pentru, împotriva, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, verificăm acest amendament 125. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă cu o mică majoritate, dar se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, o, amendament, nu, compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru, împotriva abțineri, cred că a fost respins, nu? Verificăm, 134, să a deschis votul. The vote is closed and it is rejected, 24 to 18. S-a respins, amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150, verificăm 149, s-a deschis votul. It's rejected 28 to 13. Respins. 150 pentru, împotriva abțineri, respins. 152 pentru, împotriva abțineri, respins. 153 pentru, împotriva abțineri, respins. 154 pentru, împotriva abțineri, respins. 156 pentru, împotriva abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri respins. 164 pentru, împotriva abțineri respins, 165 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 166 pentru, împotriva abține se adoptă, 167 pentru, împotriva abține respins, compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 174 pentru, împotriva abțineri se respinge, 175 pentru, împotriva abțineri respins, a fost respins, deci nu este caduc. Încercați să schimbați rezultatul. 175 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva, verificăm 176. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 177. Against. împotriva abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. opt acum pentru împotrivă abțineri se respinge, 209 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 210 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Com compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 225 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 e caduc. Nu, se corectează, votăm pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 200... 26. Trecem acum la 26, spune președinta, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum și 236, spune președinta. Pentru că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 56 pentru. Cred că e respins, dar votăm 256. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotriva abțineri e respins, 260 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 261 pentru, împotrivă abțineri respins, 262 pentru, împotrivă abțineri adopt, se adoptă 260 263 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 și 267 identice. Votăm ambele, deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 271 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 272 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri respins. 275 pentru, împotriva abțineri respins, 276 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 277 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 26 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 280 pentru, împotrivă abțineri respins, 281 pentru, împotrivă abțineri respins, 282 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 283 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce compromis lung, Dumnezeule! Am terminat, toată lumea a dat paginile, dar era un compromis și merităm un premiu. Considerentele acum, 28 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Care e a doua parte? Trecem la 30, 37, amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins, Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru, împotrivă, verificăm 66. S-a deschis votul. Am votat, n-a votat toată lumea, se adoptă. Am verificat 66, acum 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 68 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, compromisul 33 pentru, împotriva, se adoptă, compromisul 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, amendamentul 76 pentru, împotriva, abțineri, e respins. Și acum votul final, vot electronic. De asemenea, s-a deschis votul. S-a închis votul, deși n-a votat toată lumea, s-a închis votul. 36 pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri. Felicitări! N-a fost ușor. Acum trecem la punctul 11 de până de zi. Votăm raportul François Alfonsi cu privire la strategiile macroregionale. Un vot mai ușor, sper. Trecem la amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 35 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 37 pentru, împotriva abțineri, respins, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 46 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, spune președinta. Și acum trecem la compromisul 4. Un moment, vă rog. Mulțumesc. Sunt informat că există un amendament oral care a fost validat, uh, convenit între grupurile politice, ceea ce înseamnă că există un nou text, o completare la textul existent, o perspectivă comună și, așa cum s-a negociat, ar trebui să se ofere în planul de acțiune și nu în perspectiva comună. Să avem o formulare mai concretă, mai la obiect. Am fost informat că grupurile politice sunt de acord cu această propunere și dacă așa este, vă propun că acest uh, text, un plan de acțiune, deci în locul unei perspective comune să fie inclus. Da, așa este, da, da, e foarte bine. Nu e nimeni împotrivă, deci vom uh, vota acum compromisul astfel amendat. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 52 pentru, împotrivă. Verificăm 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 68 pentru, împotrivă, verificăm 68-ul. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 69 pentru, împotrivă, abții. Verificăm 69. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru 19 împotrivă. 70 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 72 pentru împotrivă nu știu de fapt. 72 verificăm 60, 72. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 81 acum pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 82 pentru, împotrivă, verificăm 82-ul, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la uh, citații. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru uh, pentru împotriva se adoptă, uh, considerente 12 pentru împotrivă se adoptă, 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. nu e așa? Da. Nu doriți să verificăm. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la uh, Comisia AFET, la partea 1 din 2, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Partea 2 din 2 pentru, împotrivă,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 Acum trecem la punctul 12, raportul Cadex, strategia europeană privind politica de coeziune pentru regiunea atlantică. And we și începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru?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 la 11 avem un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu, atunci votăm textul amendat. 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Com- 15 uh, acum. Amendamentul 15 pentru. Împotriva abțineri. Nu știu. Facem verificare atunci la 15. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 23 la 20, deci se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, Împotrivă. Abțineri, nu știu, facem verificare la 33. Votul s-a închis, se adoptă. Compromisul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 Vedeți că oricum s-a adoptat, așa că nici nu mai trebuia votat. 43. Pentru, împotrivă, trebuie să verificăm la 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 25, deci se adoptă. 44 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4, uh, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 și 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69, da? E bine? Nu. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru,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 Împotriva abțineri. Haideți încă o dată aici. 8. Da? 8. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Da? Cred că așa e. Și acum trecem la votul final. S-a deschis votul. Acum votul s-a închis. 39 pentru. Felicitări! Și acum trecem la raportul uh, doamnei Husmenova despre întreprinderile mici și mijlocii și începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Aștept, o aștept pe Constanțe. Se adoptă. Deci, compromisul 1 se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6 pentru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 La 20 avem un vot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Verificăm la 27, vă rog. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Acum 31, deci se adoptă. Acum ajungem la 28, dacă nu mă înșel. Așa cum a fost amendat. E cineva împotriva amendamentului? Nu. Atunci cine este pentru 28 împotrivă? Se adoptă. 29 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 cu amendamentul oral, nimeni împotriva amendamentului oral, ca urmare îl votăm aș, acum a fost amendat, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41, vot pe părți, partea 1, pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, pen, partea a doua a fost retrasă, deci nu mai votăm. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm, ca să vă trezesc un pic. Verificăm la 44, votul s-a închis se adoptă cu mare majoritate. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Verificăm la 45. Dacă nu ridicați mâna mai sus, nu văd. 45. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 25 mm. la 16 se adoptă. Vot final, electronic. Votul s-a deschis. Acum s-a închis. E ciudat că nu votează toată lumea. 39, majoritate covârșitoare, felicitări! Și acum mergem la punctul 14, raportul lui Jens Geier despre Fondul European de Ajustare la Globalizare și uh, Constanța, ești gata? 30, uh, 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 și 40, a nu, astea sunt caduce, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 9, 51 și 52 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral la articolul 4 alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 13, 59 și 60 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16, 68 și 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17, 70, 71 identici, identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72, 73 pentru, împotriva abțineri se resping. 73 pentru, împotriva abțineri sunteți împotrivă, să înțeleg? A, nu, uh, sunteți pentru, deci se adoptă. Trebuie din când în când să-l mai critic pe șeful meu, nu? 75 vot pe părți, vot pe părți, prima parte la 75, pentru, împotriva, abțineri. Din păcate se respinge partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 și 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 76 pentru, împotriva abțineri se, se respinge, 19, 77, 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru, împotriva abțineri se respinge, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 83 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 85 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral, articolul 9, alineatul 4A, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral, articolul 12, alineatul 3, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm la 89. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 90 pentru, împotrivă, verificăm la 90. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se respinge cu 27 la 17. 91 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament oral articolul 20 alinatul 2a. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 și 93 identice. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentele 24 pentru împotrivă. Verificăm la 24. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. 1, 25, 26 identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum 2, 28, 29 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4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 7, 4, 5, 4, 6, identice, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, votul final, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 38. Perfect. S-a adoptat. Felicitări! Și acum următorul uh, punct uh, instrumente financiare inovatoare în contextul următorului cadru financiar multianual. Începem cu amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru. Verificăm la 6, vă rog. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Acum 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Aș zice că e respins, dar uh, haide să verificăm. Să verificăm la 9. S-a deschis votul. Votați, vă rog, că nu a votat toată lumea. Acum s-a închis, este respins. 26 la 19, o mică majoritate. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotrivă, abțineri. Eu aș zice că e adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă. Nu știu, toată lumea spune că e respins, atunci nu mai verificăm. 16, nu, haideți să, să, să verificăm totuși la 14, că îmi place să verificăm, dar avem prea multe ocazii să facem asta, da? Deci verificăm la 14. Da, s-a respins. 26 la 18. Și acum amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă. Nici aici nu știu, îmi pare rău. Haideți să verificăm la 17. Să deschizi votul. Votul s-a închis și se respinge. 26 la 19. Acum, amendamentul 19 pentru împotriva abțineri. 18, ă, îmi cer scuze, acum 19 pentru mm, se adoptă, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă și 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum votul final. Votul s-a deschis. Asta a fost cu voturile, așadar... 41 la 1, felicitări, Moița. Dragi colegi, Am terminat votarea mai repede decât preconizasem. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi ar fi trebuit să înceapă la 11.30. Cred că putem să-l um, devansăm și să începem acum. E toată lumea prezentă? Este cineva de la comisie totuși sau nu? las decizia la latitudinea raportorilor. Nu știu unde este Lambert. Ce părere ai? Începem acum? Sau mai amânăm un pic? Începem? Dragi colegi, sunteți de acord cu raportorii să începem acum discuțiile despre regulamentul comun sau să amânăm cu jumătate de oră? pot face lista de vorbitori. Vă rog să deschidem lista de vorbitori. Pentru că dacă amânăm și nu mai vrea nimeni să vorbească după aceea, n-are rost. Lambert, Lambert and, and Constanze would be prepared to Lambert și Constanze sunt gata să înceapă uh, discuțiile acum. Domnul Luhan uh, propune însă să amânăm cu jumătate de oră discuțiile. Vreți să se voteze? Mm, nu, spune domnul Lambert. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte mulți membri aici. Suntem uh, deschiși să ascultăm poziția celorlaltor colegi care nu au avut încă ocazia să se exprime. De aceea mă gândesc că ar fi o posibilitate acum. Haideți să acționăm așa cum am uh, planificat. Deci putem continua. Înțeleg, spune doamna președinte, că putem continua discuțiile. Am putea începe cu uh, comentariile pe care aveți față de discuția de ieri. I just used the possibility that Lambert will my aș putea interveni eu acum, de însă îi dau cuvântul lui Ian, Ian Olbricht acum, atunci are cuvântul și trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, Ian Olbricht. Cred că deja ieri am început dezbaterea în legătură cu amendamentele la regulamentul general și este foarte clar că aici există o interdependență a mai multor regulamente. Trebuie să fim precauți pentru că unele dintre deciziile pe care le vom hotărâ vor fi urmate de, o decizi, de decizii în legătură cu celelalte regulamente. Cred că este foarte important să arătăm că noi, ca Comisie, propunem o abordare integrată a acestor regulamente. Și anume, Știm foarte bine că există câteva elemente în regulamentul general care vor avea consecințe directe pentru FEDER, uh, FSE și cooperarea teritorială. Vorbim de întreaga dezbatere în legătură cu separarea dintre FDE fie vom avea sume fixe pentru FEDER și FSE, sau vom avea un sistem mai flexibil. Aici trebuie să fim foarte precauți. În al doilea rând, obiectivele tematice. Cele faimoase 11 obiective tematice care reprezintă cadrul pentru următorul regulament. De aceea discutăm aceste obiective tematice. În următorul regulament vom avea limite impuse, de aceea este foarte important cum discutăm și cum tratăm acum aceste obiective tematice. Cred că raportorii au păstrat o linie clară aici. În al treilea rând, problema dificilă a facilității conectarea Europei. Am început discuția ieri, am avut un document foarte bun, însă eu am propus mai multe amendamente la regulamentul general prin care încercam să elimin uh, facilitatea conectarea Europa din motivele explicate ieri și anume că această facilitate conectare Europa este legată de politica de coeziune, dar nu face parte din politica de coeziune. Așa se explică propunerea mea de uh, eliminare a uh, acestei uh, mențiuni. Și decizia de ieri de la Budapesta, uh, când s-a transferat Facilitatea Conectarea Europei de la 1B la 1A a arătat acest lucru. Deci a fost transferată Conectarea Europei la capitolul transport, etc. Un alt lucru foarte important în regulamentul general este sistemul de implementare. Problema Uh, cadrului strategic comun. Acesta este un document care în textul original uh, menționa acțiunile cheie. Acum ne confruntăm uh, cu întrebări în legătură cu natura documentului. Este foarte important ce se va întâmpla și cu amendamentele și aș dori să întreb pe raportori care este poziția lor, care este poziția lor în legătură cu contractele de parteneriat. Structura contractelor de parteneriat și schimbările aduse acestora apar în regulament. Ce se întâmplă acum dacă examinăm toate amendamentele aduse contractului de parteneriat? Este vorba aici de regulamente financiare și ne aflăm într-o situație dificilă pentru că negocierile financiare încă nu s-au încheiat. Este vorba de cooperare teritorială și faimoasa cofinanțare 85% și nu 75%. Sper că raportorii vor susține poziția mea de a păstra cifra de 85%. În consecință, nu ar trebui să ne limităm în dez- la dezbaterea în legătură cu uh, regulamentul general, pentru că, de fapt, discutăm aici toate regulamentele. Odată ce decidem ceva și compromisurile ne reflectă opiniile, e, treb- trebuie să urmăm aceeași linie a compromisurilor uh, la toate celelalte rapoarte. Nu îmi imaginez că dumneavoastră veți merge într-o direcție și noi în alta ca raportori pentru aceste regulamente care, după cum am spus, au legătură unele cu celelalte. Mulțumesc, doamna Mazzoni. Mulțumesc, doamna președinte. Doream doar să subliniez în intervenția mea două elemente majoritatea amendamentelor depuse nu chestionează deloc faptul că împărtășim o abordare uh, care a fost declarată în repetate rânduri până acum. În ceea ce privește amendamentele mele, am verificat și am văzut că o mare parte din amendamentele mele apar deja în propunerile raportorilor propunerile proprii ale raportorilor de modificare a textului comisiei. Așadar, mă bucur să evidențiez, evidențiez acest lucru pentru că există o mare armonie între noi și înțelegere. Majoritatea faptul că sunt atât de multe amendamente ar putea să indice un alt lucru, însă de fapt este o impresie falsă. la moțiunile precedente, raportorii au fost de acord că este necesar să nu sus- subscrie la po- poziția Comisiei în legătură cu introducerea unei macrocondiționalități economice. La nivelul programării și în ceea ce privește atribuirea de fonduri structurale În ceea ce privește revizuirea propunerii Comisiei în legătură cu rezerva de eficiență, mi se pare o, că apare o contradicție între obiectivul care își propune o îmbunătățire a programării și, pe de altă parte, un obiectiv politic. Pentru că, că cele două obiective par să fie complet contradictorii în propunerea comisiei. Lucru care subminează obiectivul de ameliorare. În mod normal, amendamentele mele au fost deja, se regăsesc deja în amendamentele raportorilor. În ceea ce privește un rol mai important al autorităților locale în definirea programelor din contractele de parteneriat. Este important ca Comisia să își poată aduce contribuția la acest punct. Sper acest lucru pentru că în cadrul acțiunilor Comisiei și la guvernanța multinivel, când s-a introdus nivelul regional ca partener în aceste programe, se va ajunge la rezultatul scontat. Sunt de acord în mare parte, cu doar câteva excepții, cu faptul că în acest cadru strategic comun, acest cadru strategic comun nu poate fi lăsat la nivelul actelor delegate. Trebuie să avem puterea de a avea un cuvânt de spus într-un act legislativ. Și înțeleg că poziția mea este susținută și de alți colegi în acest sens. Aș mai dori să subliniez încă două elemente importante pentru că ne aflăm într-un moment destul de delicat. Pot să înțeleg că unii dintre, noștri, dintre noi suntem puțin distrați, însă nu put, trebuie să refer, repetăm erorile deja comise, să uităm uh, promovarea culturii. Uh, ar fi într-adevăr păcat. Absența acestui aspect legat de cultură Uh, dăunează la nivel european. În multe state sunt de părere că cultura este marginalizată pe uh, timpuri de criză, însă, după părerea mea, este vorba de un element în legătură cu care trebuie să insistăm chiar mai mult. Trebuie să reintroducem cultura printre obiectivele strategice. În al doilea punct, rând. Agenda urbană și amendamentele pe care le-am prezentat în acest sens reiau foarte clar ideile pe care le-am prezentat aici în ultimele luni. În observațiile mele am reluat sintetic ceea ce a adoptat comisia noastră și plenara când a adoptat documentele legate de agenda urbană la nivel european. Și mă bucur să constat că și la acest punct uh, raportorii sunt de aceeași părere și la fel și majoritatea colegilor de la comisie. În încheiere, sper că această poziție de coeziune foarte importantă uh, va reprezenta un stimul suplimentar pentru comisie, pentru ca comisia să asculte ceea ce cere Parlamentul. Mulțumesc, doamna Rosa Estera. Mulțumesc. În primul rând, salut munca raportorilor munca foarte bună a raportorilor. Amendamentele noastre corespund în mare parte a amendamentelor depuse de raportori. Am dori o flexibilitate a obiectivelor tematice. Regiunile sunt cele care știu cele mai bine, cel mai bine care sunt necesitățile. De aceea am dorit o flexibilitate mai mare la procente. Am dorit de asemenea ca pragul de 5% să fie eliminat pentru că va pune probleme pentru o serie întreagă de state. Prioritățile trebuie să fie gestionate mai simplu pentru a se ajunge la această cifră de 5%. De asemenea, trebuie să se ține cont și de statele care, au, care trec prin situații mai dificile datorită crizei. Trebuie să reflectăm acest lucru în regulament. Anii de bază trebuie să, refere situa- să reflecte situația reală în fiecare stat. Dacă alegem anul de bază 2008, acesta nu va reflecta situația actuală, cel puțin în Spania. ar trebui să introducem indicatori cum ar fi dispersia populației, îmbătrânirea populației, um, ocuparea, uh, handicapul geografic. Trebuie să ținem cont și de regiunile ultraperiferice. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină în, în acest moment? Pentru că dacă nu, atunci vom da cuvântul raportorilor uh, pentru a relua ideile care au fost uh, evidențiate ieri și azi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După discuțiile de ieri, într-adevăr, sunt puțin debusolate aceste rezultate. Dar, oricum, raportorii și raportorii din umbră au făcut uh, observații care consolidează opinia noastră că putem să rămânem la liniile mari și că putem uh, păstra liniile majore pe care le-am stabilit, în special în ceea ce privește anexarea unui instrument juridic pentru acest cadru strategic comun. Unii aveau anumite dubii, însă eu uh, insist că este vorba de un ansamblu, un tot. Și nu putem să dăm acum puterea Comisiei Europene să facă totul prin acte delegate. Însă, Există unii care uh, consideră că nu am înțeles prea bine ce, ce a propus Comisia. De fapt, acum uh, suntem într-o etapă ulterioară, nu putem să dăm înapoi. După cum am spus ieri, acum problema este unde putem să uh, reglăm acest instrument pentru a avea o mai mare flexibilitate pentru Comisia Europeană cu acte delegate, dar, în principiu, aici uh, putem să obținem un rezultat foarte important, însă poziția noastră trebuie să fie una puternică și trebuie să fie apărată pentru a putea să ne folosim influența uh, în mod just. Nu, nu putem și nu trebuie să așteptăm să vedem reacțiile din cealaltă parte. În general, flexibilitatea este un principiu crucial, însă concentrarea tematică este unul din punctele extrem de importante ale unei politici de coeziune modernizate. pentru că politica, după cum ne dorim, se fondează pe concentrarea tematică. Noi nu ne vom schimba poziția în acest sens. Îi spun acest lucru lui Jan Olbricht, nu pentru că nu datorită faptului că am putea avea o gamă mai largă de alegeri, ă, trebuie să renunțăm la concentrarea tematică. adaptarea acestui regulament va fi sarcina noastră principală în următorii ani. Există rapoarte parțiale, vom vota în legătură cu Fondul Social European și la acest vot vom vedea mai bine care sunt liniile de demarcație între pozițiile noastre și vom avea acolo o indicație mai bună în legătură cu ce putem și ce nu putem face în legătură cu FEDER. Nu vrem să renunțăm la concentrarea tematică, însă vrem să avem o gamă mai largă de alegeri care să îmbugățească opțiunile disponibile. De exemplu, patrimoniul cultural. Nu vorbim aici despre cultura la nivel înalt de un ideal. Vorbim despre uh, lucrurile la fața locului, consolidăm economia, durabilitatea pentru cultură. Această combinație deja există în politici, politicile regionale. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim și la turism. Este foarte important ceea ce s-a întâmplat la Winkelberg ceea ce ne-au arătat uh, prietenii din Vestfalia. Este extraordinar ce face această regiune pentru a se putea adapta uh, folosind tehnologia informațională. Au început uh, în urmă cu 6-7 ani să adapteze oferta prin tehnologii informatice pentru a-i atrage, de exemplu, pe cicliști Există activități legate de sănătate, de bunăstare și turismul reprezintă uh, o consolidare foarte bună a economiei, uh, permite ieșirea dintr-un declin. Cum se poate realiza promovarea turismului? Asta este altceva. Asta ține de uh, detalii despre, de decizia comunităților locale. Însă, noi trebuie să ne gândim la ceea ce va apărea în regulamentul specific. În ceea ce privește facilitatea conectare Europei, întotdeauna ne dă dure de cap acest subiect. Este totuși o măsură de perspectivă pe termen lung. Poate Ian uh, trăiește doar de o zi pe alta, dar pentru mine ce înseamnă acest lucru? Nu știm în ce rubrică va, vor fi afectate fondurile în final. Fondurile vor ieși de la politica de coeziune. Însă, noi, ca raportori, spunem foarte clar că nu vrem să punem accentul pe o gestionare centralizată a acestui buget pentru statele care beneficiază de politica de coeziune. Vrem și noi să colaborăm la executarea acestor fonduri. mă voi mai gândi la celelalte amendamente, însă cred că mă opresc aici. Mă uit la Clemens, la doamna Chirel. Avem foarte mult de lucru în următoarele zile. Aș dori să aud și opinia dumneavoastră. Mulțumesc, Lambert. Constanze. Ja, wenn es sein muss, auch 24 Stunden, <laughs> kein Problem. Äh, ich will gar nicht viel... Dacă uh, ar trebui să mai lucrăm doar o zi, n-ar fi o problemă. Aș dori să mai dau doar uh, să fac un comentariu față de ce a spus Ian. Uh, Într-adevăr, e foarte important, trebuie să ne asigurăm că amendamentele trebuie să fie modificate, să ținem cont de uh, regulament uh, și de conținutul amendamentelor, însă am uh, lucrat foarte mult deja până acum, în paralel am făcut foarte multe, am făcut multe modificări, am uh, uh, încercat să evităm orice uh, dispută dinainte și cred că regulamentul general deja uh, e destul de cuprinzător, a ținut cont de multe sugestii și pe viitor vom încerca să evităm greșelile mari. Eu cred că în orice caz la comisia noastră nu sunt probleme, mai sunt poate câteva ajustări tehnice pe care să trebuiască să le facem, iar în ceea ce privește uh, Comisia de Ocupare, nu știu cum este uh, situația acolo, dar sper cel puțin că nici acolo nu vor fi probleme. Vom, uh, vom vedea însă. Aș dori să mai spun încă ceva și e un aspect pe care l-am, uh, l-am menționat și în dezbaterea de ieri. E adevărat că marea majoritate a amendamentelor uh, merg în aceeași direcție. E adevărat că raportorii trebuie să ajungă la amendamente de compromis pentru a prelua uh, foarte multe elemente, pentru a aprofunda anumite aspecte, să îmbunătățească altele, însă uh, ce nu putem accepta noi e să se folosească regulamentul general pentru a crea un nou fond Uh, pentru care nu va exista, uh, pentru care nu există temei juridic. Deci, uh, acest aspect depășește sfera de aplicare a regulamentului pentru dispozițiile comune. Încercăm, de exemplu, să ținem cont de strategia macroregională care poate să fie consolidată, dar nu avem cum să creăm un nou fond pentru, o, pentru strategia macroregională. În orice caz, uh, o astfel de înființare a unui nou fond depășește competențele și dorința noastră. Nu putem nici cere uh, bani mult mai mulți decât uh, fondurile prevăzute de către raportul Gariga și deci Parlamentul European. Deci înființarea unui nou fond depășește sfera de aplicare a acestui regulament general și trebuie să fim foarte clari în acest sens. În ce privește amendamentele, în ce privește coordonarea pe planul protecției mediului, e vorba de amendamente la uh, textul partea 3 a regulamentului și nu acolo trebuie să fie incluse. Cred că ar trebui să avem o uh, anexă în ce privește coordonarea politicilor în domeniul protecției mediului. Să vedem cum putem să includem aceste amendamente într-o anexă. Dar pe toate aceste linii, pe ansamblu, suntem, suntem de acord cu atât mai mult cu cât, uh, s-a spus și ieri, avem 2026 de amendamente. Uh, poate acest număr mare poate crea uh, impresia că nu suntem de acord, nu e deloc așa. În orice caz, cu ocazia votului vom putea să luăm și cuvântul. În orice caz, cred că poziția noastră față de cea a Consiliului este foarte puternică. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aștept până când Nicolas Martin sosește dar uh, am fost informată că încă nu a sosit. Ne aflăm într-o situație destul de neplăcută. Nu știu dacă știe Comisia cât timp ar trebui să mai așteptăm, încă 5 minute, pentru că am înțeles că secretariatul lucrează cu dumneavoastră pentru amendamentele de compromis și nu cred că ar trebui să ne propunem să preluăm toate sugestiile cele mai uh, mici. Uh, dar, iată, raportorii ne-au, exprima, ne-au arătat cum ar trebui să arate politica pe viitor, ne-au trasat axele esențiale și în ultimul an, uh, grupul de lucru, toate grupurile politice care au participat la acest grup de lucru, majoritatea Uh, deputaților au discutat acolo, s-au implicat foarte mult și au uh, uh, urmat liniile sugerate de, de, de raportor. Și deci când vom face amendamente de compromis, ar trebui să menținem aceste axe, aceste linii directoare ceea ce probabil că nu e ușor și în al doilea rând aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, pentru că dacă mă gândesc la ultimile de discuții cu privire la cadrul strategic comun, la grupul de lucru care au răzbătut până aici, a fost faptul că această sugestie Uh, a anexei pentru uh, aspectele generale și un alt loc în care să tratăm uh, actele delegate. Cam aceasta este direcția pe care ne orientăm în dezbaterile noastre și ar trebui să vedem dacă prin intermediul amendamentelor care se referă la cadrul strategic comun, de asemenea să avem un compromis, să, să propunem în atenția votului din iulie un compromis și pe această temă pentru că nu contrazice poziției noastre inițiale. Am ajuns la concluzia că e nevoie de un instrument mai flexibil și aici. Să putem să schimbăm uh, lucrurile puțin mai ușor și să ajutăm statele membre și regiunile să facă față acestei, acestor politici uh, stufoase, foarte complexe. Deci, uh, sigur că în contextul celor 2000 de amendamente vom încerca să ajungem la amendamente de compromis pentru a menține o coerență a politicilor noastre, care este foarte importantă. Deci, îi rog pe cei care doresc uh, să ia cuvântul să îl aștepte pe Nicolas Martin. Uh, pentru cei care doresc să plece, uh, considerăm că ședința de dimineață s-a terminat și ne întâlnim la ora 3. Ian, nu putem aborda punctele de după masă acum pentru că nu sunt suficienți colegi în sală. Deci, Uh, fanii lui Nicolas Martin sunt invitați să rămână, aici, iar cei care doresc să plece o pot face. Mulțumesc și nu mai e nevoie de tra- traducere, din câte am înțeles. Deci, suspendăm ședința. Trebuie să bat ciocanelul. Se suspendă ședința.